Good afternoon, dear colleagues. We will start. I will... Bună ziua, dragi colegi. Vom începe. Voi vorbi spaniolă. Deci vă rog să vă puneți căștile. Buenas tardes a, a Bună seara tuturor! Dați-mi voie să vă urez bun venit, să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această comisie și, bineînțeles, dați-mi voie să-i mulțumesc doamnei Iurova, doamnei comisar Iurova, care a acceptat invitația noastră de la parte la întâlnirea de astăzi. Trecem la primul punct, adoptarea ordinii de zi. Dacă toată lumea e de acord, vreau să vă spun doar că următorul punct dezbaterea cu doamna Iurova um, dacă ar termina la ora 9 sau înainte de ora 9, având în vedere că pe ora 9 e prevăzut votul, am putea un pic uh, înainta dezbaterea referitoare la descărcarea de gestiune. Rămâne de văzut însă cum va evolua dezbaterea. Al doilea punct, comunicarea ale președintei. Dați-mi voie să vă spun că în spatele sălii există documente disponibile suplimentare dacă doriți. E vorba de un studiu elaborat de uh, Institutul de Gen referitor la egalitatea de gen în ceea ce privește luarea deciziilor. Sper să fie un document util pentru dumneavoastră. După cum vă spuneam, există exemplare disponibile în spatele sălii dacă doriți exemplare suplimentare. Trecem deja la al treilea punct. Uh, după cum vă spuneam, îi mulțumesc doamne Iurova că a acceptat invitația noastră de a lua parte la această dezbatere. Dezbaterea noastră se va concentra în primul rând asupra priorităților legate de egalitatea de gen la uh, comisie. După aceea vom uh, organiza o primă sesiune de întrebări uh, adresate de către coordonatoarele grupurilor. Doamna Iurova va răspunde și dacă ne încadrăm în timp, vom putea organiza un, uh, o a doua sesiune de întrebări la care să participe colegii. Depinde, bineînțeles, de cât timp avem la dispoziție, pentru că doamna Iurova trebuie să ia parte și la întâlnirea din plen. Dacă sunteți de acord, intervențiile se vor încadra în 3 minute pentru a vedea dacă într-adevăr vom avea acea posibilitate a unei a doua sesiuni de întrebări și răspunsuri. Atât din partea mea, îi dau cuvântul doamnei Iurova. Doamnă președinte, stimați membri, Mă bucur că mă aflu astăzi aici pentru a continua dialogul nostru. Este întotdeauna o bună ocazie să trecem în revistă progresul pe care l-am făcut până acum, iar astăzi aș dori să vorbesc tocmai despre progresul pe care l-am înregistrat în 2015 și să vorbim despre planurile de viitor pentru 2016. După cum spuneam și doamna președinte, îmi cer scuze, va trebui să vă părăsesc destul de devreme pentru că trebuie să mă prezint în plen pentru a lua loc uh, unui coleg. Ehm, nu era prevăzut așa inițial, așa că îmi cer scuze. Înainte de toate, dați-mi voi să vorbesc de angajamentele noastre uh, în ceea ce privește egalitatea de uh, gen și acest studiu care a fost publicat pe 3 decembrie și se referă la perioada 2016-2019 și eforturile Comisiei de a îmbunătăți egalitatea de gen în planul său de acțiune până în 2019. dați timp să vă spun foarte clar, Comisia și-a luat un angajament serios la promova egalitatea de gen, așa cum a fost ea prezentată în programul nostru de lucru pentru 2016. Dorim să continuăm cu actuala strategie a Comisiei referitoare la egalitatea de gen, strategie care se referit la perioada 2010-2015. Știu că sunteți mulți dintre dumneavoastră îngrijorați de acest document și ați prefera un document care să fie validat de Colegiul Comisarilor. Dați-mi voie să vă spun că acest plan de acțiune uh, nu este unul defazat. Subiectul este în continuare unul de mare interes pentru noi, ca și pentru dumneavoastră. În cariera mea am văzut prea multe strategii care uh, presupun prea multe vorbe, dar prea puține fapte. În ceea ce privește egalitatea de gen, nu ar trebui să conteze dacă e vorba de un document de lucru sau un document de comunicare sau orice document ar fi vorba. Eu salut orice inițiativă. Vom uh, puncta acele domenii de acțiune care sunt uh, valide și astăzi. Vom uh, include, bineînțeles, și contribuțiile dumneavoastră, care ne arată că mergem pe drumul cel bun. Iată de ce am uh, continuat să ne concentrăm asupra priorităților care se regăsesc și impactul european pentru egalitatea de gen care va continua până în 2020. Strategia noastră se concentrează pe următoarele priorități. În primul rând, uh, sporirea participării feminine pe piața muncii, independență economică. În al doilea rând, Um, reducerea divergenței care există, diversității care există în ceea ce privește remunerarea între femei și bărbați. În al treilea rând, egalitatea de gen în ceea ce privește pozițiile de factori de decizii, în al treilea, în continuare, combaterea violenței, violenței de gen și, în al cincilea rând, uh, promovarea drepturilor femeilor în lume. În strategia noastră ne-am stabilit obiective clare în fiecare din aceste sectoare. Am identificat peste 30 de măsuri specifice. Acestea uh, se bucură de sprijinul efortului, uh, de sprijinul uh, tuturor membrilor Colegiului Comisarilor. Sunt măsuri esențiale pentru politica europeană și subliniază angajamentul nostru permanent referitor la egalitatea de gen. Această dimensiune va fi integrată în toate politicile Uniunii Europene și în inițiativele de finanțare existente. Noi uh, stabilim o valoare de referință față de care să ne raportăm în ceea ce privește progresul viitor. În ceea ce privește independența economică pentru bărbați și femei, dorim să ușurăm participarea femeilor pe piața muncii și să uh, diminuăm disparitățile existente în remunerarea dintre femei și bărbați. Vom face eforturi în continuare să îmbunătățim echilibrul între um, activitatea profesională și viața de familie. Vom uh, promova antreprenoriatul la feminin și, uh, de asemenea, vom aborda barierele cu care se confruntă um, femeile de origine um, imigrantă în ceea ce privește integrarea pe piața muncii. După acest uh, schimb de opinii, dumneavoastră veți aborda acest subiect al uh, obstacolelor cu care se confruntă femeile în uh, domeniul antreprenoriatului. Am vorbit deja la nivelul comisiei de um, nevoia de a aborda echilibrul între viața profesională și viața de familie. Pachetul nostru este unul ambițios care îmbină elementele cu caracter legislativ și nelegislativ, inclusiv când vine vorba de concediul maternal, paternal, concediul parental și uh, concediile plătite. În continuare dorim să consolidăm introducerea unor măsuri flexibile de lucru. De asemenea, vom aborda uh, problema uh, instituțiilor de îngrijire a copiilor și uh, nevoia de a partaja răspunderile familiale între bărbați și femei. După cum ați văzut, direcțiile sunt multiple, consultăm de asemenea opinia publică și aș dori să vă invit și pe dumneavoastră să participați la această consultare publică deschisă până la data de 17 februarie anului viitor. Lucrăm din răsputeri pentru a veni cu rezultate concrete deja în 2016. Aștept cu mare interes ideile și propunerile dumneavoastră referitoare la acest pachet important care vizează independența economică. Ceea ce privește participarea femeilor în uh, organismele de conducere a companiilor ține de uh, inițiativa uh, de a promova egalitatea de gen în rândul factorilor de decizie. Dorim să continuăm pe acest făgaș, uh, să îmbunătățim echilibrul de gen existent în um, comisiile directoare ale companiilor nelistate la bursă. Vom continua să lucrăm îndeaproape cu statele membre asupra unor inițiative țintite menite să îmbunătățească egalitatea de gen în acest sector, inclusiv în ceea ce privește uh, factorii de decizie în politică, cât și media sau cercetare. Aici colaborez îndeaproape cu colegii mei din Colegiul Comisarilor și serviciile lor. Eforturile noastre însă trebuie uh, îmbunătățite. Înglobăm uh, date. Vom colabora prin urmare îndeaproape cu Institutul European de Cercetare pentru Egalitatea de Gen. În ceea ce privește directiva în sine, având în vedere opoziția unor 10 state membre, nu am reușit la Consiliul de săptămâna trecută să ajungem la un acord și uh, nu pot să-mi ascund dezamăgirea că nu am reușit să facem progrese aici, în ciuda eforturilor Comisiei. Statele membre au uh, beneficiat de suficient timp, uh, s-a discutat despre îngrijorările lor legate de subsidiaritate și s-au făcut uh, eforturi pentru a lua măsurile necesare la nivel național. Eu um, mi-am exprimat foarte clar dorința de a nu dilua această inițiativă. E o prioritate care rămâne în programul de lucru al Comisiei pentru anul 2016. Iar eu voi face tot ce îmi stă în putință pentru ca această inițiativă să fie încurunată de succes. În continuare dorim să diminuăm um, disparitățile care există în venituri, între veniturile și pensiile de care beneficiază femeile și bărbații. Acest lucru este strâns legat de barierele existente pe piața muncii. În acest sens, vom face o evaluare a directivei referitoare la tratamentul egalitar în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Vom colabora, bineînțeles, cu companiile implicate prin intermediul uh, Directivei pentru Diversitate. Ne vom ocupa de punerea aplicarea directivei privind egalitatea de remunerare din 2014 și în urma evaluării impactului acestei recomandări uh, Uh, vom discuta să vedem ce urmează. Vom continua să sprijinim dobândirea um, calificărilor uh, în rândul femeilor și fetelor și promovarea tuturor tipuri de educație și ocuparea femeilor în sectorul uh, IT în colaborare cu um, colegii mei comisari din domeniile respective. Alături de doamna Tyson am abordat problema diferențelor salariale și anume cauzele acesteia, acestora. Vom uh, crea un indicator pentru a măsura și uh, a monitoriza aceste diferențe. În noiembrie am vorbit în Parlamentul European în plenară despre prioritatea uh, noastră de a lupta împotriva violențe de gen. Comisia are de gând uh, uh, să facă mai multă prevenție, să sprijine mai mult uh, victimele, uh, să încurajeze schimbarea atitudinilor și să creeze conștientizare în legătură cu acest fenomen. În 2016 vom uh, propune aderarea la Convenția de la Istanbul. Ne-am și toate serviciile Comisiei sunt implicate. Vom continua să aplicăm în continuare directiva privind drepturile victimelor și Uh, vom uh, colecta date uh, mai fiabile în colaborare cu Eurostat. Vom crea o bază de date în legătură cu mutilarea generală a femeilor pentru cei din domeniu pentru a lupta, lupta împotriva acestui fenomen și altor practici dăunătoare. Este prioritatea noastră să promovăm egalitatea de gen și în relațiile externe, conform agendei ONU din 2013 pentru dezvoltare durabilă, care se aplică în întreaga lume. Este esențial să asigurăm coerența între politicile interne și externe ale Uniunii Europene la toate nivelurile. O vom face prin acțiuni introduse în planul pentru ameliorarea egalității de gen, egalității de gen în relațiile externe ale Uniunii Europene adoptate în septembrie acest an colega mea Federica Mogherini și comisarul Mimica. um, sunt și ei implicați. Și în încheiere, doresc să spun câteva cuvinte în legătură cu finanțarea. Pentru a atinge obiectivele noastre, este esențial să alocăm finanțare de la nivel european pentru toate aceste proiecte. Strategia oferă o imagine generală a finanțării europene, e vorba de 6,7 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. Astfel se poate contribui cu aceste fonduri la ameliorarea egalității de gen. Și sper că strategia pentru strategia de gen uh, va oferi o bază solidă pentru acțiunile în acest domeniu pentru următorii ani, pentru a acoperi toate aspectele cheie pe care le-a identificat Parlamentul European în rezoluția sa din iunie 2015. Președinția olandeză um, exprimat obiectivul de a se adopta concluziile Consiliului în legătură cu noile priorități de ameliorare a egalității de gen în următoarele șase luni. Aș dori să discut cu dumneavoastră despre modul în care putem obține cele mai bune rezultate folosind acest uh, instrument de planificare pe teren. Cum putem să obținem un mai bun, mai bun echilibru între viața privată și cea profesională pentru părinții activi? Cum putem asigura aderarea la Convenția la Istanbul și să uh, facem presiuni pentru a obține egalitatea de gen în luarea de decizii? Și contez pe cooperarea dumneavoastră uh, și sper că în continuare vom conlucra foarte bine pentru a îmbunătăți egalitatea de gen. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Yurova. După cum spuneam la început, deschidem acum dezbaterea. Voi da acum cuvântul coordonatorilor grupurilor. După cum vă spuneam, timpul de intervenție e limitat la aproximativ 3 minute. După aceea, ulterior, dacă ne rămâne timp, uh, vom da cuvântul și celorlalți colegi. Pentru grupul PPE are cuvântul doamna Leip. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul prima ca și coordonatoare a grupului PPE. Aș dori în măsura posibilului, să nu mă folosesc de toate cele trei minute și să cedez o parte din timp unui membru al grupului nostru, pentru că am înțeles că și timpul doamnei comisar este foarte măsurat. Prin urmare, nu să spun foarte multe lucruri, pentru că aș vrea să fie o mai mare diversitate în ceea ce privește membrele care se exprimă aici. Pe de o parte, aș dori ca doamna comisar uh, să fie convinsă de uh, um, implicarea personală, de uh, subiectele uh, de care se ocupă ocupă în um, numele comisiei noastre FAM. Am uh, realizat deja o seamă de activități de anul trecut și de la începutul mandatului doamnele, doamnei comisar. Suntem convinse că o putem încuraja și o putem uh, ajuta, respectiv uh, stimula noi toate atât pe dânsa cât și pe celălalt comisari, astfel încât să putem să răspundem prezent și să răspundem de asemenea așteptărilor femeilor din Europa, așteptărilor pe care ele le au de la noi. Suntem de asemenea conștiente că uneori poate din cauza unui formalism excesiv sau alentorii proceselor de decizie, uh, cum ar fi cel al Comisiei Europene, nu a fost uh, posibil uh, să obținem același tip de document care a existat și în mandatul precedent. Dar ceea ce mi se pare important este mai degrabă conținutul și nu forma documentului iar conținutul pentru acest document al nostru uh, uh, pentru perioada 2016-2019 conține foarte multe angajamente precise, concrete. Și aceasta trebuie să fie linia roșie pe care noi la PP, trebuie să o dezvoltăm în anii care vin. Este vorba deci despre lucruri concrete, pragmatice, despre rezultate pe care le vizăm și despre dorința noastră de a fi uh, niște ghizi pentru statele membre, astfel încât acestea să poată să uh, obțină progrese în activitatea lor. Repet, doamnă comisar, suntem alături de dumneavoastră și o să vă ajutăm să jucați uh, rolul pe care îl aveți pe lângă statele membre. Iar aici uh, mă opresc și o să cedez cuvântul unei alte colege. Mulțumesc. Mulțumesc. Pentru S și D are cuvântul euh, Comisar. Doamna Arena. Um, Mulțumesc, doamnă comisar, pentru această intervenție. Nu o să fiți mirate, nu sunt de acord cu colega noastră Constans în legătură cu forma. Cred că forma în instituțiile noastre este extrem de importantă trebuie să putem să avem o comunicare cu Comisia și uh, strategia pe care ne-ați uh, uh prezentat-o este un adevărat statut care ne va permite ca în cadrul Colegiului Comisarilor să fim de aceeași păreme, părere. Această strategie nu ține doar de competențele dumneavoastră. În ceea ce privește funcția de comisar în domeniul legalităților, există și comisarul pentru uh, uh, forța de muncă, ați vorbit și despre finanțare, putem să beneficiem de finanțare specifică în legătură cu problema egalității uh, de gen. Deci sunt multe domenii vizate și uh, mult mai multe decât comunicarea cu comisia, dar poate că ar trebui să uh, încercăm să vă ajutăm în această direcție pentru că ajutorul nostru va fi pentru dumneavoastră dumneavoastră benefic pentru ca să puteți să puneți în aplicare politicile pe care le doriți. Prin urmare, împreună cu Parlamentul, împreună cu Consiliul, Știm că a fost un consiliu recent în care s-a spus că și membrii consiliului doreau o strategie uh, și o comunicare anume. Poate că în această direcție am putea să vă ajutăm astfel încât să obținem ceea ce numim noi un statut al comunicării. Poate că ar fi trebuit să încep cu prima prioritate, și anume violența față de femei. Este în continuare un element extrem de prezent despre care am vorbit adeseori. Angajamentul dumneavoastră este extrem de personal în legătură cu această problemă a violenței. A trecut peste un an de când vorbim în continuare de ratificarea Convenției de la Istanbul. În ce punct ne aflăm? Oare o să continuăm și în 2016 și în 2017, 2018, respectiv 19 să spunem că o vom ratifica? Unde am ajuns în legătură cu această problemă a violenței asupra femeilor? La aceasta aș dori să adaug și noile preocupări care au apărut în legătură cu femeile migrante și violențele care se uh, fac asupra lor, în special asupra celor care solicită azil, în, pe parcursul migrației lor, uh, unde probabil uh, majoritatea sunt supuse unor violențe. În fine, echilibrul între viață privată și viață personală și viață profesională. Știți că suntem foarte frustrate aici la Parlament pentru că concediul parental a, directiva privind concediul parentar a fost anulată. Vreți acum ceva mai modern? Care este poziția pe care o adoptați dacă partenerii sociali și în special angajatorii sunt împotrivă? Uh, Știți că este o directivă în care intervin și partenerii sociali. Doriți să introduceți o inițiativă a Comisiei dacă partenerii sociali nu ajung la un acord în acest domeniu? În fine, o să le las pe colegele mele să intervină pe alte subiecte și o să termin cu problema indicatorilor. Mie mi se pare că ei trebuie integrați în problema egalității și în toate monitorizările pe care le avem, inclusiv pentru semestrul european, pentru că austeritatea are un efect negativ, în special asupra femeilor, care, din punctul meu de vedere, ar trebui puse în valoare. Mulțumesc! Mulțumesc pentru grupul ALDE. Are cuvântul doamna Verder. La señora Milnar. Thank you. Doamna Milnar. Um, mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, doamna comisar, pentru prezența dumneavoastră aici în această seară. Vă mulțumesc că ne-ați uh, făcut o prezentare actualizată în legătură cu activitatea dumneavoastră. Am două întrebări scurte pentru că doresc să las uh, timp și colegei mele. Mai întâi o întrebare legată de ceea ce a spus colega mea arena în legătură cu uh, echilibrul între viața privată și cea profesională. Aș dori să subliniez efectele pozitive ale activității dumneavoastră la comisie în legătură cu acest subiect. Uh, mă bucur de faptul că aveți o atitudine proactivă. Întrebarea mea este ce are de gând să propună Comisia în acest sens și ce e nou? Care este strategia dumneavoastră, strategia Comisiei pentru a depăși blocajul din Consiliu de această dată? A doua întrebare se referă la inițiativele de a lupta pentru drepturile grupurilor LGBTI și aș dori să vă întreb cum veți coopera cu președinția olandeză pentru a asigura respectarea acestor drepturi, având în vedere că guvernul olandez s-a angajat să exploreze posibilitățile unei adevărate reacții politice pentru aceste grupuri de minorități. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru GUE, doamna Viru. Eh, mulțumesc foarte mult doamnei Jurova, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această după-amiază și pentru a continua acest dialog, dați-mi voi să vă spun că noi suntem îngrijorați. Dacă un document e calificat de lucru, acela este statutul documentului și egalitatea de gen e vorba de egalitatea între sexe. Este un subiect care nu se poate tranșa așa pur și simplu, nu poate fi limitat la un simplu document de lucru. Trebuie în plus să ținem cont de situația din afara acestei instituții. Există bărbați și femei care luptă zi de zi pentru drepturile femeilor. Trebuie să colaborăm cu aceste persoane. Pentru ele nu e suficient un document de lucru. Avem nevoie de o îndrumare politică uh, pentru a lupta pentru um, diferitele drepturi legate de sănătatea reproductivă. Trebuie să transmitem un mesaj politic foarte clar și nu ne putem permite luxul de a spune că nu suntem de acord cu răspunderea care ne corespunde. În ceea ce privește acele aspecte care pot fi îmbunătățite în acest document, uh, Bineînțeles, uh, multe lucruri pot fi îmbunătățite, mai ales în ceea ce privește dimensiunea economică, în ceea ce privește violența împotriva femeilor. Sunt subiecte în continuare deschise asupra cărora trebuie să ne aplecăm. Aș dori de asemenea să se vorbească de relația de asociere existentă între Parlament și Consiliu, pentru că aici avem nevoie de un sprijin politic. În caz contrar, am trăda uh, toate acele persoane care luptă în favoarea acestei cauze. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Bjork! Pentru verzi are cuvântul doamna Rinke. Mulțumesc uh, și mai întâi aș dori și eu și grupul meu să vă mulțumim pentru acest schimb de opinii. Uh, cred, doamnă Jurova, că toată lumea știe în această comisie că luptați pentru egalitatea de gen și având în vedere acest colegi de comisar nu e întotdeauna ușor, dar doresc totuși să exprim frustrarea pe care am simțit-o atunci când am văzut că ne prezentați doar un document de lucru. Această frustrare sinceră um, înțelegeți, probabil că și dumneavoastră ați fi dorit mai mult. Nu e vorba de a fi pragmatici sau de a face propuneri concrete. Cu toții dorim propuneri concrete. Nimeni nu dorește documente lungi. Deci eu mă voi uh, limita la patru elemente concrete și v-aș ruga să răspundeți sincer. Întâi, Ați spus că doriți să ia, facă plași legislativi uh, clari în legătură cu concediul de maternitate, de paternitate și concediul parental. Veți face propuneri legislative în legătură cu aceste elemente după retragerea directivei uh, uh, concediului de maternitate. Apoi, în legătură cu rolul femeilor în Consiliul de Administrație, anumite state membre, din motive ideologice, blochează dosarul ce înseamnă imboldul din cadrul președinției olandeze, ce veți putea face pentru ca dosarul să avanseze. Apoi, în legătură cu violența împotriva femeilor, cred că, într-adevăr, pentru Uniunea Europeană este important să devină parte la Convenția de la Istanbul, dar va însemna acest lucru că uh, în drept comunitar nu, vor fi, nu se vor face propuneri pe subiectul violenței împotriva femeilor, pentru că așa se zvonește. Și apoi ați vorbit despre rolul femeilor um, în agenda digitală. Știți probabil că avem un uh, raport de inițiativă despre uh, rolul femeilor în era digitală și un element uh, care a apărut în dezbatere a fost accesul la finanțare a femeilor antreprenori. Deci cum pot avea acces femeile la finanțare în, în sectorul digital? Și având în vedere că vorbiți despre finanțare, ă, sumele din cadrul agentei digitale, veți lupta pentru acestea în colegiul de comisar pentru că anumite părți din aceste fonduri să fie acordate femeilor? Pentru că atunci când vedem că nu există programe țintite, femeile primesc ă, mai mult mai puțină finanțare și dacă dorim ca femeile să fie incluse în agenda digitală, trebuie să le oferim acces la aceste surse de finanțare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru FDD, doamna Iuto. Si, grație. Mulțumesc. Bună seara, doamnă comisar. Îmi pare rău că nu v-am ascultat uh, intervenția de la început, dar subiectele pe care le-ați abordat sunt uh, foarte importante pentru noi, uh, mai ales subiectul violenței împotriva femeilor și mai ales având în vedere situația actuală cu multă imigrație. Deci apar o serie de situații grave, din ce în ce mai grave, mai ales după ultimele atentate, am uh, observat că s-a înrăutățit situația. Prezența islamică feminină a crescut în contextul european. Iată un element în plus care face parte și el acum din acest, uh, această imagine a violenței împotriva femeilor la nivel european, imagine deloc uh, pozitivă. Și apoi uh, în ceea ce privește stimulentele pentru prezența femeilor în consiliile de administrație, în uh, politică, noi, uh, bineînțeles, privim favorabil uh, orice inițiativă pentru a favoriza prezența femeilor în aceste sfere, dar noi nu suntem însă de acord cu cotele, pentru că suntem convinși că trebuie să folosim alte instrumente pentru a atinge acest obiectiv. Instrumente cum ar fi ameliorarea securității sociale. Întrebarea este, în ceea ce privește securitatea socială europeană, ce măsuri concrete credeți că puteți pune în aplicare pentru femei? Deci aveți de gând să consolidați uh, um, aceste instrumente sau să faceți mai mult în acest domeniu? Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnei Aiuto! Astfel se încheie prima sesiune de întrebări din partea coordonatorilor grupului, așa că, doamnă Iurova, aveți cuvântul. Yes, thank you. Mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările dumneavoastră. Voi încerca să răspund la toate întrebările în timpul pe care le avem la dispoziție. Mai întâi, aș dori să vorbesc uh, despre uh, situația juridică acestui angajament strategic. Din punct de vedere personal pot să vă spun că acum un an și ceva am venit la audiere aici la Parlament. Nu a fost un moment uh, plăcut, dar uh, am fost întrebat atunci care va fi strategia. Am spus da, voi, fac, voi propune această strategie într-un termen rezonabil, o strategie care va include principalele obiective, priorități, acțiunile, depus în aplicare indicatorii măsurabili, condițiile de finanțare și definiția organelor responsabile. Și iată, am făcut-o. Și poate că există o mică neînțelegere. Atunci când vorbesc despre un angajament strategic, pentru mine aceasta este o strategie concretă. Este un instrument concret de planificare pentru comisie, dar și pentru alte organisme, alte instituții care pot să se alăture nouă pentru a face eforturi în domeniul egalității de gen. Vă înțeleg pe dumneavoastră, i-am înțeles și pe eh, miniștri când m-au criticat eh, tare luna trecută, când au spus că nu e o comunicare, că e doar un document de lucru. Dar eu nu sunt de acord că aceste, acest gen de preocupări uh, uh, pot uh, să limiteze eficiența documentului, pentru că totuși putem să facem ce scrie în acest document. Și nu doresc să vă subestimez spiritul critic sau și poate dacă aș fi în locul dumneavoastră și eu aș critica, pentru că e evident că avem acum un document cu un, o situație, un statut juridic diferit, dar credeți-mă, uh, când compar acest document cu vechea strategie, nu doresc să critic ceea ce au făcut predecesorii mei și colegii mei actuali, dar deci, a fost o strategie dar nu a fost suficient de concretă, nu includea suficiente obiective concrete și măsurabile. Am făcut o evaluare, e un uh, document destul de gros și atunci când am dorit să, să vedem ce a funcționat și ce n-a funcționat și ce rezultate am obținut, a fost foarte, foarte greu să găsim aceste informații. Deci, din punctul meu de vedere, a fost prea general acest document și nu s-au definit obiective măsurabile. Deci a defini și a ne angaja că vom stabili obiective uh, măsurabile e foarte important. E vorba de responsabilitate aici. Eu uh, doresc să port responsabilitatea a ceea ce fac uh, în domeniul politicii de gen, ca și colegii mei. Uh, cineva a spus că nu e ușor să fii comisar pentru egalitatea de gen în cadrul colegiului de comisari. Dar eu aș spune că este partea mai ușoară a muncii mele. Pentru că colegii mei sprijină egalitatea, ideile legate de egalitatea de gen. Și Eh, toți colegii care lucrează la propuneri în care se poate introduce egalitatea de gen o fac. Așa că Comisia el dorește să facă ceva și această strategie se bazează pe o consultare cu colegii, colegii din Colegiul de Comisari și e și-au luat angajamente foarte serioase, fie că e vorba de Comisarul pentru Transport, pentru măsuri fiscale, Comisarul pentru Mediu, pentru Sănătate și așa mai departe. Puteți găsi detalii în document. Deci există un angajament clar din partea uh, Comisiei și sunt curioasă care va fi reacția statelor membre când revenim la acest subiect în primăvară, pentru că am, i-am întrebat, i-am, uh, le-am cerut ministrilor de resort din statele membre să-și joace rolul și să își, uh, să-și propună propriile strategii alături de uh, strategia noastră pentru a obține rezultate pe teren împreună în următorii trei ani. Și aș dori să vă rog și pe dumneavoastră să faceți același lucru. Doresc să ne concentrăm pe conținut. Dacă mă criticați pentru că nu fac destul pentru a lupta împotriva violenței de gen, accept acest lucru. Și voi considera că acesta este un imbold ca să fac lucrurile și mai bine. Deci, haideți să ne concentrăm pe conținut mai mult decât pe formă. Există multe lucruri, multe planuri, multe acțiuni care nu se pot, care nu pot fi realizate, puse în aplicare prin legislație. Sunt lucruri care trebuie uh, făcute prin muncă nelegislativă în statele membre și doresc să vă cer și astăzi uh, să vă solicit cooperarea, pentru că va fi nevoie de campanii de exemple de voci care să se ridice în apărarea egalității de gen. E nevoie de protecția femeilor care suferă de violență de gen și uh, Acum voi trece la alte întrebări. Echilibru între viața privată și viața profesională, foarte concret. Da, ne bucurăm de aceste propuneri legislative. După ce obținem rezultatele consultării partenerilor sociali, pe 4 ianuarie trebuie să avem deja disponibile informațiile și propunerile uh, partenerilor sociali. S-au făcut deja propuneri destul de concrete, propuneri care circulă la nivel intern în uh, direcția generală de care mă ocup la comisie și dacă noi va trebui să o facem, în primul trimestru al anului viitor vom face propuneri concrete. Dacă Comisia va face acest lucru, va fi vorba de o serie de propuneri legislative pentru a înlocui sau a actualiza directiva privind concediul de maternitate, completând-o cu um, chestiuni legate de concediul de paternitate, de concediu parental uh, și aș dori să reacționez și la critica legată de directiva privind concediul de maternitate. S-a spus că este învechită, că nu îi uh, Ehm, nu stimulăm suficient bărbații pentru a participa mai mult la eh, viața de familie și la împărțirea sarcinilor în cadrul familiei. S-a spus că trebuie să ne concentrăm nu doar pe nașterea copilului, ci o perioadă mai lungă a vieții. Acceptăm aceste critici dar nu doresc să intru mai mult acum în detalii concrete, pentru că, așa cum am spus, trebuie să așteptăm rezultatul consultării partenerilor sociali. Uh, trebuie să vedem care va fi propunerea lor. Uh, Istanbul Convention and uh, Violence Against... Convenția de la Istanbul și violența împotriva femeilor. Pentru mine este subiectul cel mai dureros în ceea ce privește politica de gen. Uh, Totdeauna spun că pentru mine sunt două sarcini. În primul rând, să fac mai mult pentru femeile puternice. Și sunt convinsă că trebuie să creăm condiții de uh, concurență echitabile pentru aceste femei puternice. Iar a doua întrebare este ce facem pentru acele femei care se află într-o situație vulnerabilă. Am analizat informații care arată că uh, violența este strâns legată de vulnerabilitatea economică. Iată de ce cred că este important să avem o, o abordare de ansamblu, să facem uh, împreună pași pentru a lupta împotriva violenței de gen și pentru a diminua această disparitate care există în remunerație. Trebuie să se ia în acest sens măsuri la nivel legislativ de către statele membre. Trebuie să încurajăm sau să obligăm statele membre să uh, pedepsească violența împotriva femeilor pentru că este un act infracțional. Trebuie să folosim uh, canalele de care dispunem pentru a organiza campanii, pentru a pregăti uh, profesioniști care să ne ajută în acest sector și să putem în acest fel contribui la scăderea numărului victimelor. În ceea ce privește inițiativele legislative, voi uh, reveni uh, la directiva privind drepturile victimelor. La ora actuală, doar 10 până la 15%, 15% dintre femei denunță actele de violență împotriva lor. Este într-adevăr un procent extrem de scăzut și trebuie să promovăm mai bine drepturile victimelor. Înțeleg foarte bine acele femei care sunt victime care aceea nu doresc uh, să se prezinte la secția de poliție pentru că vă spun sincer, uh, se vor uh, întâlni față în față cu un polițist prost care uh, o va întreba tu ai provocat respectivul act de violență? Tu ești de fapt vinovata? Când de fapt, bineînțeles, victima nu are nicio vină. Știm, uh, cunoaștem cazuri uh, ale unor femei care s-au prezentat la secția de poliție și uh, s-au văzut confruntate cu acest tip de comportament. Iată de ce victimele trebuie să știe că vor, vor putea beneficia de un tratament mai bun și că vocea lor va fi ascultată. Președinția olandeză, da, într-adevăr, întrebarea a venit din doamna Pliner a propus să facă tot ce este în putință pentru a promova directiva privind um, egalitatea tratamentului. Este o directivă care are repercursiuni la nivelul bugetului pentru că directiva uh, include dispoziții referitoare la persoanele cu uh, dizabilități. Iar statele membre pur și simplu au calculat uh, la ce nivel va trebui să se ridice, vor trebui să se ridice investițiile pe care vor trebui să le facă. Iată de ce uh, au dat dovadă de reticență în ceea ce privește abordarea față de această directivă, însă uh, președinția olandeză a propus că uh, a promis că va face tot ce stă în putință în acest sens. În Danemarca se va organiza o conferință care de asemenea va fi sprijinită de o uh, campanie amplă. Vom organiza o întâlnire la nivel înalt uh, referitoare la inițiativa privind nediscriminarea și va servi de asemenea unui schimb de bune practici uh, între statele membre în ceea ce privește comunitatea LGBT și egalitatea uh, de gen. Cred că putem într-adevăr să realizăm progrese aici. Mai am două minute, două minute pentru a fugi. Vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră și aștept cu nerăbdare cooperarea noastră viitoare. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Iurova. S-au înscris numeroase persoane pe eh, lista celor care doresc să ia cuvântul. Dacă sunteți de acord, eh, secretariatul ar eh, strânge întrebările acelor colegi care nu au putut lua cuvântul, întrebări punctuale pe care doresc să vi le adreseze și vi le vom trimite pentru a putea răspunde. Din păcate, dezbaterea trebuie să se încheie aici pentru că doamna Iurova trebuie să să meargă în plen. Iată de ce, după cum spuneam, vă rog. Intervenție din sală fără microfon. Ok, uh, let's, let's continue. I, I am not... Haideți să continuăm, spune doamna Iurova. Este o situație excepțională, înțelegeți. Aș rămâne cu mare plăcere. Nu uh, mi-am uh, pus nimic în program după această întâlnire, însă colega mea și cu mine trebuie să ne prezentăm în plen. Bine, uh, vom da cuvântul unor trei colegi. Vă rog, puneți întrebări concrete, să nu fie repetiții ale unor întrebări deja adresate. Doamna Petir. Mulțumesc, doamna președinte. Intervenție fără microfon. Madame Petir. Hvala, hvala lijepo, gospođo Mulțumesc, doamna președinte, spune doamna Petir. Aș dori să o întreb pe doamna comisar Iurova, sau mai degrabă aș dori să-i pun o întrebare uh, legată de egalitatea de uh, șanse. Ca și comisar vă veți angaja pentru ca această directivă să aibă grijă și de persoanele handicapate, pentru că mi se pare că până acum am urmat o cale destul de problematică în ceea ce privește definirea dizabilităților. Apoi, ancheta privind uh, libertățile civile și viața privată, personală a oamenilor angajatorii privați au uh, reacționat pentru că ei sunt uh, nemulțumiți de o astfel de directivă. De aceea aș dori să aflu care este părerea noastră în calitate de comisar. Vă veți angaja pentru ca această directivă să ne permită să creăm uh, șanse egale pentru persoanele cu dizabilități și dacă toate tipurile de discriminare uh, V-aș întreba dacă toate tipurile de discriminare menționate în această directivă se vor regăsi uh, în același text, pentru că nu cred că putem să punem pe același plan o discriminare legată de un handicap sau o diz dizabilitate și una legată de orientare sexuală. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i mulțumesc doamnei comisar pentru eforturile depuse în ultimii trei ani S-au făcut eforturi îndeosebi în ceea ce privește participarea în consiliile de administrație a femeilor. Acest efort ar, ar fi trebuit să majoreze PIB-ul cu 27%. Poate că, într-adevăr, e adevărat. Și iată de ce ar fi o idee bună să ascultăm antreprenorii, să vedem ce au de spus. Pentru că, în cele din urmă, nu e vorba doar de uh, raționamentul strategic, ci e vorba de a aplica concret, în practică, aceste cote uh, în consiliile de administrație. În acest sens, uh, ideea e să ne asigurăm că femeile, într-adevăr, primesc un post bun. Uh, Norvegia se presupune că ar fi fost un model se vehicula o cotă de 40% de participare a femeilor. 98% din directorii generali însă încă sunt bărbați. Femeile ar fi trebuit să ia parte la acest proces, însă procesul s-a oprit la minimul necesar. Haideți să privim ce se întâmplă în Letonia. Există femei în consiliile de administrație fără a se fi influențat în vreun fel din exterior compoziția acestor consilii. Doresc să știu dacă veți continua efortul dumneavoastră de a majora participarea femeilor uh, la consiliile de administrație și uh, la nivel înalt de management în companii. Ce eforturi veți face pentru ca femeile să fie mai implicate în conducerea de zi cu zi a companiilor? Doamna Head. Eh, Mulțumesc foarte mult Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră în această după-amiază, pentru a răspunde la întrebările noastre. Eu mă număr printre aceia care au rămas uh, fără grai când au văzut că aceasta nu era o strategie, ci un document de lucru al comisiei. Așteptam o strategie, o strategie cu adevărat. Avem strategii nenumărate, strategii referitor la tutun, strategii referitor la alcool, iar acum Aici însă nu avem o strategie. Vorbim de o inițiativă care trebuia să aibă un statut diferit de un document de lucru. Eu sunt convinsă că dumneavoastră lucrați, faceți eforturi în favoarea femeilor și că ceilalți comisari de asemenea. Însă, înțelegeți-mă atunci când vă spun că pentru noi, uh, ca femei și bărbați de asemenea, care luptăm zi de zi pentru egalitatea de gen, nu doar noi, ci și toate ONG-urile înțeleg că apreciem că um, evaluarea noastră a acestui document e una negativă. Există îndoieli care plutesc în aer atunci când ani întregi am luptat pentru drepturile femeilor, de pildă de 50 de ani citim că um, egalitatea pe piața muncii ar trebui să se traducă în remunerații egale. Așa stau lucrurile de fapt astăzi? Nu! Iată de ce te rog să ne explici de ce e vorba doar de un document de lucru. Înțeleg că atunci când spuneți că strategia anterioară nu era suficient de bună, dar de ce acum nu avem o strategie dacă a existat uh, într-adevăr o strategie care trebuia îmbunătățită? Doamna Morvai. Gyakorlatilag minden tagállam küld uh, Mulțumesc foarte mult. Suntem cu toții reprezentați uh, de comisari. Statele membre sunt reprezentate de comisari. Bineînțeles, comisarii nu uh, reprezintă statul de origine. Iată de ce, prin urmare, fiecare stat este reprezentat în mod uh, echitabil. Și problemele care apar în statele membre ar trebui, prin urmare, reprezentate la nivelul Consiliului. Aveți impresia că există o solidaritate, de pildă cu femeile din uh, Europa Centrală și de Est. Noi n-am perceput acest lucru. Cum putem vorbi de o uh, echitate în Uniunea Europeană când există o deosebire între femeile din uh, Occidentul Europei și femeile din Centrul și Estul Europei? Există diferențe impresionante între salariile pe care le percep aceste femei. De pildă, Uh, în țara mea, o asistentă medicală uh, percepe cam 10% din ce câștigă o asistentă în Austria. Există diferențe salariale colosale între Ungaria și Austria, iar aceste diferențe sunt mai acute uh, în cazul femeilor decât în cazul bărbaților. Cred că ar trebui să privim, să analizăm această problemă mai îndeaproape. Vedeți, de pildă, că sute de mii de femei din uh, Ungaria emigrează, de pildă îngrijitoare, asistente sociale, uh, profesoare, emigrează în, uh, spre țările din Occidentul Europei. Cum putem vorbi atunci de solidaritate? Aceasta ar fi prima mea întrebare. A doua întrebare. Dumneavoastră sunteți uh, îngrijorată de greutățile cu care se confruntă uh, femeile migrante. Dar aveți intenția să Uh, analizați care este situația femeilor autohtone din Europa, care este uh, cum s-a modificat situația lor în urma acestui val de uh, migranți care au venit în Europa. Există, de pildă, o, s-a înregistrat o sporire a cazurilor de violență împotriva femeilor? Uh, ce efect are migrația așadar asupra bărbaților și femeilor? Uh, ne confruntăm cu acest fenomen al migrației ilegale. Ce efect are acest fenomen asupra femeilor europene? În continuare, știți ceea ce sunt decretele Beneș și care, sunt, care este părerea dumneavoastră referitoare la aceste decrete? Decrete care uh, se adresează femeilor europene și aveți intenția să le, de a le analiza? Señora Iurova tiene Doamnă Iurova, aveți cuvântul. Yes. So, I will go quickly. Da, voi răspunde rapid. O intervenție fără microfon din sală. Por, por favor, he intentado... Vă rog, am încercat să dau cuvântul coordonatoarelor, după care am dat cuvântul în ordinea în care lumea a solicitat să intervină. Știu că foarte multă lume ar dori să ia cuvântul, însă doamna Iurova trebuie să plece și cred că ar trebui să poată să răspundă la întrebările care s-au adresat. Bun, în legătură cu directiva privind um, tratamentul egal. Aici se umple un gol în legislația de luptă împotriva discriminărilor. Directiva e din 2008. Nu voi schimba acum pentru că sper că este în faza finală de adoptare în Consiliu. În legătură cu cotele, s-a menționat acest lucru și într-o altă întrebare din partea coordonatoarelor Bineînțeles că dorim să promovăm directiva privind rolul femeilor în consiliile de administrație, dar acesta nu spune că bărbați extraordinar foarte calificați vor fi înlocuiți de femei incapabile și analfabete. Acum, directiva aduce soluția. Și oferă concurență în condiții egale. Candidații sau candidatele trebuie să respecte uh, condițiile de calificare, experiență, studii și așa mai departe. Și apoi, dacă există candidați de aceeași calitate, candidatul al cărui sex este subreprezentat în Consiliul respectiv de administrație va avea prioritate. Iată care e diferența poate fi un bărbat dacă în Consiliul de Adminități respectiv există deja o majoritate de femei. Și poate vă mirați, dar, eh, dar nu există un astfel de Consiliu de Administrație în Uniunea Europeană. Dar, așa cum arată astăzi directiva, ea este neutră din punctul de vedere al genului pentru că vorbește despre sexul subreprezentat. Faptul că 100% din cazuri sunt eh, femeile sunt sexul subreprezentat, acest lucru spune ceva și faptul că va dura până în 2070 să obținem acest lucru, să ajungem la 30% fără legislație. De aceea trebuie să căutăm mai mult sprijin pentru această măsură, chiar dacă statele membre încă se opun. Fac referire la subsidiaritate Dar aceasta cred că a fost uh, deja abordată prin clauza de flexibilitate, după părerea mea. Există oare solidaritate între femei? Nu, nu există. Și acesta este un factor care ne, ne uh, slăbește poziția, pentru că bărbații reușesc să-și creeze rețele în companie, în țările membre, în Europa. Haideți să schimbăm și noi situația. În ceea ce le privește pe femeile migrante, am abordat deja problema violenței împotriva femeilor și a criminalității în Consiliul pentru Justiție și am cerut ministrilor justiției să ia toate măsurile de prevenție în statele membre pentru a se asigura că femeile și copiii nu vor fi din nou categoriile vulnerabile care vor plăti Uh, prețul situației complicate a concentrării mari de oameni în anumite locuri, pentru că ei sunt întotdeauna primele victime ale violențelor. Mă înțeleg bine cu miniștrii justiției și cred că au înțeles bine că trebuie să facă eforturi în statele membre, nu doar la nivel de represiune, ci și la nivel de prevenție, concentrându-se mai ales pe situația femeilor. Și mă tem că nu mai avem timp. Nu am răspuns la câteva întrebări. La întrebarea privind rolul femeilor în um, domeniul IT, dar dacă aveți idei pentru a promova rolul lor în acest domeniu, ar fi extraordinar. Am fost recent la Washington pentru a de, discuta de alte lucruri decât de egalitatea de gen, dar m-am întâlnit acolo cu asociații active în domeniul egalității de gen și mi-au spus că folosesc sfera digitală tocmai pentru integrarea noilor sosiți în Statele Unite, mai ales pentru integrarea femeilor noi sosite care își găsesc un loc de muncă astfel. Și cred că ar fi o idee bună și pentru Europa să promovăm uh, uh aceste politici și pentru a face față valorilor migratorii. Dacă aveți idei inovante, vă rog să ni le transmiteți. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Iurova, vă mulțumim pentru flexibilitatea de care ați dat dovadă. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume votul uh, rapoartelor. Pentru că nu mai avem timp la dispoziție, vom uh, purta dezbaterea referitoare la descărcarea de gestiune ulterior. Dacă aveți uh, cartelele de vot la dumneavoastră, Eh, Începem uh, cu votul. Amendamentul 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 39. Pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 40 pentru, potrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 42 pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 43 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 44 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 51 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 57 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 61 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 64 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 65 pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, am aici o mică îndoială. Haideți să verificăm cea de-a doua parte a amendamentului 65. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Șaisprezece pentru, pentru că doamna Hannibal nu are cartela de vot la dumnea ei, nu mă înșel, cred, da, este pentru adoptat. 66 pentru împotrivă abțineri respins, 67 pentru, împotrivă, abțineri, nu știu. Haideți să verificăm. Amendamentul 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 71 pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptată. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu știu. Haideți să verificăm. Verificăm cea de-a doua parte a amendamentului 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 76 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 77 pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Haideți să verificăm cea de-a doua parte a amendamentului 77. S-a deschis votul. cineva de la S și D, un suplant trebuie să își scoată cartela de vot pentru că avem un vot în plus. Da, S și D. Adoptată această a doua parte. Unde suntem? Spune doamna președinte. Enmienda 78. 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 81. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 82. Pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 83 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 85 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 86 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 87 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 97 pentru, împotrivă, Abțineri. Adoptat. 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 100 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 102 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 103 pentru împotrivă, abțineri, respins. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 105 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 106 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendament 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu știu. Haideți să verificăm. Amendamentul 9 s-a deschis votul. S-a închis votul. E destul de evident. Poate că nu văd eu foarte bine. Adoptat. Compromis 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 9, 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 23 pentru, Împotrivă. țineri Respins. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromis 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm.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 26 de voturi pentru, un vot împotrivă și 5 abțineri. Felicitări, doamnei Matera! Bueno, y sin interrupción... Fără a ne opri, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, de fapt, sunt două puncte și având în vedere că e vorba de descărcarea de gestiune, bugetul al Comisiei și bugetul pentru Institutul de Egalită- pentru Egalitatea de Șanse, vom uh, face o dezbatere comună. Dacă doamna Materia de acord, aveți cuvântul. Grație. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, putem vorbi, des, vorbi despre ambele puncte privind descărcarea de gestiune împreună. Comisia FAM uh, a fost solicitată de Comisia Control Bugetar uh, Uh, pentru a ne exprima în legătură cu descărcarea de gestiune pentru uh, Institutul pentru Egalitate de Gen de la Vilnius uh, și descărcarea de gestiune a Comisiei Europene în legătură cu politicile de gen. După cum știți, Institutul de la Vilnius este un institut important care există din 2007 pentru a promova egalitatea de gen în întreaga Uniune Europeană și în statele membre. Mă bucur că descărcarea de gestiune pentru anul 2014 pentru acest institut, care se bazează pe raportul Curții de Conturi, include elemente pozitive în legătură cu modul în care s-au folosit fondurile și plățile făcute de acest institut. Inclusiv fluxurile de numerar în, pentru 2014 nu prezintă irregularități. Singurile întârzieri în plățile din 2014 se referă și citez aici Curtea de Conturi, conturi plăți operative din cauza unor circunstanțe care nu, care ieșau din controlul institutului respectiv. Deci Curtea de Conturi se bucură de faptul că există și un plan strategic de audit, de audit intern pentru anul 2000 2015, 2016 și 2017 și deci având în vedere că uh, acest buget nu pune probleme, această de gestiune nu pune probleme, sprijin acordarea descărcării de gestiune și sper că și colegele uh, vor sprijini uh, această descărcare de gestiune, deci să votăm pentru. Dar dacă colegele doresc să depună amendamente sau să facă observații, doresc să amintesc faptul că termenul este prevăzut uh, pe data de 17 decembrie ora 12. În ceea ce privește al doilea aspect, adică descărcarea de gestiune într-un bugetul Uniunii Europene în ceea ce privește politicile de gen, știți că Comisia FAM încearcă să introducă elemente legate de egalitatea de gen în um, toate aspectele bugetare și a scăzut uh, bugetul, dar s-a făcut mai multe referiri la politicile de gen. Și având în vedere situația, doresc să subliniez faptul că în capitolul din buget prevăzut pentru drepturi, egalitate și cetățenie, sumele prevăzute sunt foarte mici pentru programul DAFNE, care, după cum știți, nu mai este un program, ci un obiectiv specific. Încurajăm Comisia Europeană să prevadă suficiente fonduri pentru programul DAFNE care a fost penalizat. Și am amintit în acest aviz importanța de a se um, menționa întotdeauna în cadrul bugetului Uniunii Europene um, de la um, gender mainstreaming și gender budgeting. Deci, din punctul meu de vedere, acestea sunt prioritățile Având în vedere că de mai mulți ani m-am ocupat sau ca raportor în umbră sau ca raportor uh, de descărcările de gestiune pentru uh, Comisia FAM și Institutul um, pentru Egalitatea de Gen și m-am ocupat întotdeauna de egalitatea de gen în aspecte bugetare și uh, în, având în vedere experiența mea, cred că uh, am inclus punctul de vedere al colegilor și intențiile lor. Dar, bineînțeles, dacă aveți dubii, putem discuta uh, sau puteți să depuneți amendamente și pentru această descărcare de gestiune, data limită este 17 decembrie ora. Deci rămân la dispoziția dumneavoastră, bineînțeles. Mulțumesc, sper că nu am vorbit prea rapid, spune doamna Matera. Dar este ora 20 și 1 și 23 de minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă Matera. La signora Minar tiene la palabra. Thank you very much. Doamna Minar are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, foarte succint, având în vedere că raportoarea a subliniat ora înaintată. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Matera pentru activitatea dumneiei și sunt pe deplin de acord cu cele spuse. Uh, Într-adevăr, e vorba de o gestiune. Institutul pentru gestiunea uh, pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, AGE, a uh, făcut o muncă solidă și aș dori să subliniez nevoia de a crea com, uh, inițiative comune în viitor. Ar trebui să folosim uh, pe deplin instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru activitatea noastră. Sunt de acord uh, că avem nevoie de resurse pentru a crea o linie bugetară care să țină cont de dimensiunea de gen este foarte important uh, să avem o abordare de ansamblu și sublinez acest lucru pentru a ține cont de egalitatea de gen. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Bursan. Thank you, Mrs. President. Uh, poštovane kolege, prije svega bi se htjela zahvaliti kolegici Materi na odličnom... Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori mai întâi să-i mulțumesc doamnei Matera pentru prezentarea acestui document și aș dori de asemenea să subliniez că institutul ne ajută foarte mult în activitatea noastră. Este pentru mine o adevărată plăcere să constat că și Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că nu este nicio irregularitate în acest document. Susțin textul barbarei și insist doar asupra influenței numeroșilor factori asupra executării lucrărilor. Sunt factori externi institutului, prin urmare nu trebuie să îi considerăm ca un element negativ în evaluarea operațiunilor financiare. În comisia noastră avem în general o problemă cu reexaminarea bugetului rezultatele nu sunt uh, bine distribuite, prin urmare este greu să ne dăm seama care este influența pozitivă, respectiv negativă asupra obiectivelor noastre și care este influența diferitelor acțiuni, pentru că nici Comisia nu a reușit să cuantifice aceste elemente. Știu că politicile care sunt stabilite în această comisie au o influență directă asupra celor ale Institutului. Sunt perfect de acord cu afirmațiile colegei noastre, Barbara. Și aș sublinia necesitatea de a uh, crea niște indicatori specifici în acest domeniu. Mulțumesc! Eh, grazie, președinte, mulțumesc, doamnă președinte, doresc să mulțumesc foarte mult colegei vicepreședinte Barbara Matera pentru faptul că s-a ocupat de elaborarea um, avizelor um, în numele Comisiei FAM. Eu doresc să subliniez importanța colaborării între Comisia FAM și AGE, deci um, Agenția pentru Egalitatea de Gen, și importanța practicii privește de schimb de opinii în cadrul uh, dialogului între lucrările noastre instituționale și societatea civilă și faptul că se menționează această practică în aviz este un lucru important. Din avizul uh, colegei Matera ajungem la concluzia că um, institutul a pus bine în aplicare bugetul uh, pe care l-a avut la dispoziție și deci nu vor fi probleme la vot. Doresc de asemenea să um, subliniez uh, și modul în care institutul colaborează nu doar cu Comisia FAM, ci și în general în grupul de lucru privind uh, gender mainstreaming-ul din acest Parlament. Deci colaborarea cu acest institut uh, funcționează bine și este importantă. Având în vedere că Națiunile Unite ne cer să atingem uh, egalitatea de gen în 2030. Și doresc să adaug o idee. Nu doar că sunt de acord cu uh, toate aspectele legate de gender budgeting, dar cred că trebuie uh, să folosim mai mult în comisia noastră instrumentul, indicatorul uh, creat de Institutul pentru Egalitatea de Gen, despre care am discutat și în dezbaterea cu doamna comisar. Eu m-am întâlnit cu președinta Parlamentului Italian și am uh, Uh, propus o întâlnire între uh, Institut și Parlamentul italian și sper că acest lucru să nu se întâmple doar în Italia. Mulțumesc! Gracias, señora Morvai. Mulțumesc, doamna Morvai. Megkérdezni az előadótól, hogy most ennek a bizonyos eh, nem... Mulțumesc foarte mult! Aș dori să vă întreb la ce nivel se ridică bugetul institutului cât plătesc contribuabilii așadar pentru acest institut. Sunt eurodeputat de șase ani și între timp am devenit membru al acestei comisii. În această instituție vorbim, uh, votăm asupra acestui buget, ni se pune uh, o listă de vot în mână, însă la ce nivel se ridică acest buget? ce cuvânt au de spus eurodeputații și mai ales femeile în ceea ce privește bugetul acestui institut? Întrebarea este aceeași și pentru programul legat de violența împotriva femeilor. A devenit uh, o mantră care se repetă la nesfârșit, însă fără niciun rezultat. Uh, él miközben a bántalmazott nők jelentős része nem kap segtséget tehát azon veszi észre De multe ori victimele nu primesc niciun ajutor și observăm femeile sunt bătute, sunt victimele unor abuzuri și nu au așadar niciun loc, niciun organism care să se adreseze. Așadar pentru ce dăm banii? Doamna Vana, pentru a încheia acest tur de întrebări. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și eu, în numele grupului nostru, aș dori să o felicit pe doamna Matera pentru aceste două avize excelente, asupra cărora am muncit temeinic. Nu avem nimic de adăugat decât, așa cum în parte antevorbitoarele mele au subliniat deja, aș dori să subliniem cât de important este pentru noi, ca eurodeputați, sprijinul pentru acest institut și am dori ca personalul de care ar avea nevoie în anul viitor, eh, ne regretăm că personalul de care ar avea nevoie pentru anul viitor nu a fost aprobat, uh, am dorim ca, am dorit ca Curtea de Conturi să-și asume ceva mai multă răspundere în ceea ce privește descărcarea de gestiune. Cred că Curtea de Conturi, de pildă, ar trebui în raportul său anual să se concentreze mai mult asupra dimensiunii egalității de gen. Și în acest sens vom înainta un amendament. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamne Vana, pentru a încheia cu acest punct uh, în urma intervențiilor. Are încă o dată cuvântul doamna Matera. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru intervenții. În general, dezbaterea privind bugetul este foarte plictisitor, așa că voi ține cont, bineînțeles, de toate indicațiile colegilor, mai inclusiv ceea ce a spus colega Vana, și anume că va depune amendamentele, vom analiza și vom încerca să ajungem la un acord în legătură cu aceasta. Celălalt coleg mi-a pus multe întrebări. Vă invit să uh, citiți documentele, pentru că toate răspunsurile se găsesc acolo. Dacă aveți dubii, votul este prevăzut prevăzut uh, nu, suma prevăzută de 7 milioane de euro, știu că nu e foarte mult, uh, poate colega nu e de mult în Parlament, eu sunt mai tânără decât dumneavoastră, dar sunt în Parlament de mai de mult, în lume de 7 ani și pot să vă spun că acest institut a fost fundamental până acum, pentru că ne oferă date în legătură cu inegalitatea de gen, care e o realitate în toată Europa. Eu accept uh, intervenția dumneavoastră, solicitările dumneavoastră, care sunt constructive, dar având în vedere că uh, sunt uh, întrebări simple, uh, cu puțină răbdare veți găsi răspunsurile singură. Mulțumesc foarte mult, doamnă Matera. După cum uh, foarte bine a spus raportarea, termenul este 17 decembrie pentru prezentarea amendamentelor, așa că se încheie întâlnirea de astăzi. Vă mulțumesc pentru prezență și vă urez o seară bună!